Trecem acum la raportul doamnei uh, Liliana Rodriguez, uh, capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană. Doamna raportor, aveți cuvântul 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor deputaților care au contribuit la acest uh, raport Uh, au avut o contribuție vitală la acest document. Am reușit să avem și o poziție de compromis. E cea mai mare victorie, de fapt. Ce e foarte important este ca tinerele să fie în centrul dezbaterii noastre, iar învățământul este cea mai bună soluție ca în viitor toată lumea să aibă acces la aceleași drepturi în toate zonele societății și în practică, nu numai în teorie. Unii o să spună că timpul rezolvă toate lucrurile uh, și se ajunge la drepturi egale, dar uh, evoluțiile sunt destul de lente și inclusiv la nivelul instituțiilor europene. Fetele și femeile uh, se simt discriminate din ce în ce mai mult în fiecare zi. Noi încercăm să avem o viziune critică în acest raport pentru ca toată lumea să scapă de clișee și stereotipii și să se dezvolte o gândire independentă de la o vârstă fragedă. Fetele și femeile trebuie să joace un rol important în societate. Raportul trebuie văzut uh, în contextul zilei de 8 martie, care consideră că educația este un instrument de capacitare a femeilor Educația are un rol important, are de fapt rolul cel mai important pentru a garanta uh, educația democratică pentru uh, uh, egalitate dar la multe școli egalitatea dintre sexe nu este văzută ca o cerință. La fiecare nivel trebuie inclusă, de fapt, ideea egalității dintre sexe tinerii și tinerele sunt de fapt discriminate încă de când a început civilizația europeană. Și e nevoie de o revoluție în acest domeniu pentru a transforma în realitate sloganul acesta al egalității, fraternității și libertății. Trebuie să existe egalitate pentru fete Eh, și să punem în aplicare Convenția de la Istanbul pentru a preveni discriminările bazate pe sex. Dorim să avem o mentalitate a egalității dintre sexe care să se vadă și în programele școlare și în materialele didactice și eh, în capacitatea fetelor de a lua decizii personale. Trebuie să avem din ce în ce mai multe fete în poziții de conducere în uh, cariere științifice, promovând astfel independența lor economică și egalitate. Suntem cu toții, cred, de acord asupra acestor obiective, indiferent de diferențele ideologice. E mai nevoie de mai mult decât toleranță în această privință. Uh, pentru că ne gândim în primul rând la relațiile de dominare. Trebuie să se schimbe ceva în Europa, trebuie să existe garanții ale egalității pentru fete față de băieții, altfel lucrurile nu o să meargă. Dacă e să le capacităm pe fete, trebuie să ne asigurăm că realmente ele pot uh, să capete această putere pentru că altfel lucrurile nu se vor schimba. Fetele trebuie să devină femei uh, adevărate și sper că ne vom uh, bucura de susținerea dumneavoastră mâine pentru a le proteja pe fetele care urmează să devină femei în viitor. Sunt fiicele Europei care trebuie protejate. Uh, obrigado. Foarte mult. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Doamna Mariana Petir are cuvântul acum. One minute. Take a please. Ovo izvješće ima za cilj... Mulțumesc. Domnule președinte, obiectivul acestui raport iza primamljiva naslova koji odaje dojam este acela de a întoarce cu susul în jos uh, structura familiei. Nu-l voi susține. Uh, în primul rând, e vorba de, se spune că e vorba de îmbunătățirea acestui fetelor la educație, dar în spatele acestui titlu frumos se ascunde cu totul altceva. U seksualni odgoj vrste rodnu perspectivu. Raportul merge într-atât de departe încât uh, se introduce educația sexuală în uh, uh, curiculă. Nu se poate așa ceva. Djece. Izvješće predstavlja se spune clar că părinții sunt primi educatori ai copiilor. De fapt, este un atac la adresa părinților și a copiilor. kojima se ograniceava sloboda savjesti. Ovo izvješće nema nikakve veze sa obrazovanjem. Sunt încredite libertățile părinților și acest raport n-are nimic de a face cu toga neću podržati. Educația vrea să modifice familia la originea sa și de aceea nu-l susțin. Uh, fala. Următorul vorbitor. Ricardo Sarao Santos. Union... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uniunea Europeană are sarcina de a acorda drepturi egale tuturor. Toți copiii au dreptul la educație egală, gratuită, justă. Și acest scenariu ce înseamnă de fapt? Că trebuie să ne asigurăm că există o egalitate de gen de la bun început. Ei bine, Ceea ce mm, se stipulează în acest raport sunt lucruri care ar putea să rezulte într-un succes pe termen lung, să se ajungă la egalitate în, termenii, în termeni reali cu șanse egale din punct de vedere social, economic și așa mai departe. Este important să întreprindem pași mărunți pentru ca treptat Uniunea Europeană să ofere instrumentele potrivite. Eu sunt pentru toleranță, avem nevoie de solidaritate în așa fel încât să existe un progres adevărat. Salut inițiativa doamnei Rodriguez, așadar. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Notias Marias. Mulțumesc. Capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană este un aspect esențial dacă ne dorim egalitate de gen. Toate statele membre ar trebui să contribuie la democratizarea educației pentru a ne asigura că egalitatea de gen este astfel uh, promovată. Femeile și bărbații vor avea astfel oportunități uh, egale pentru a lua parte la dezvoltarea economică. Există campanii de sensibilizare care uh, atrag atenția asupra discriminării uh, fetelor. Există programe de uh, orientare înspre alegerea carierei uh, însă cred că în toate programele educaționale ar trebui să existe instruire pentru chestiunile legate de gen. Avem nevoie de educație pentru a putea um, elimina stereotipurile legate de gen, pentru a putea promova femeile în toate sectoarele de activitate, toate acestea pentru beneficiul societății în ansamblu Să Mulțumesc! Domnul Ernest Maragal. favor. Mulțumesc, domnule președinte. Dialogul și activitatea bună au dus la un rezultat bun. De la Comisia FAM, de la Comisia pentru Cultură și Educație, care au colaborat foarte bine pe drumul acesta al legalității dintre sexe și uh, pe drumul emancipării prin educație. Dacă vreți ca raportul anterior, ar trebui ca toții să susținem uh, raportul doamnei Rodriguez. Altfel uh, înseamnă că ne înșelăm unii pe alții. Uh, vreau, nu vreau să intervin, dar am primit tot felul de e mail ofensatoare Raportul acesta arată foarte bine uh, cât de necesar este să mergem pe drumul uh, propus uh, al luptei împotriva stereotipurilor și a educației. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Rodriguez și de al colegii. Capacitarea înseamnă să ne apropiem de egalitatea care respectă diversitatea Înseamnă de asemenea autonomia elevilor și studenților de a-și putea alege cu independent ce doresc să facă în viitor. Mulțumesc foarte mult! Ana Zaborska are acum cuvântul, vă rog. Pan predseda, pan comisar, dvorazni odmietam. Mulțumesc. Eu resping intervențiile ideologice pe lângă dreptul părinților de a își educa copiii sau uh, intervenția la nivelul suveranității statelor. Eu nu vreau să discutăm aici despre uh, gen. Raportarea vrea ca Uniunea Europeană să uh, adere la acordurile la Istanbul, dar ar fi o gravă încălcare pentru că acest acord impune adoptarea de legi care să intervine la nivelul uh, educației copiilor. Noi nu avem însă dreptul să adoptăm asemenea acte normative și în uh, spiritul uh, în precedentelor de la CEJ aș vrea ca să se țină cont de faptul că aderarea la acest acord de la Istanbul ar uh, contraveni normelor în vigoare din Uniunea Europeană. De aceea nu pot fi de acord cu acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Urmează acum un alt uh, deputat slovac, Branislav Skripet. Thank you very much. Vážený pán predseda, ani ja sa pani Rodríguez nepoďakujem za túto správu. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mulțumesc nici eu, doamne Rodriguez. Uniunea Europeană a fost o mare speranță pentru Slovaci în ceea ce privește democrația și libertatea de uh, expresie. După uh, 10 ani, mulți încep să se întrebe unde este această democrație. Putem asista la încercări repetate de uh, extinderea competențelor instituțiilor europene și o lipsă de respect pentru principiul subsidiarității. Oamenii nu sunt de acord cu această presiune de a introduce uh, ideologia de gen în familiile, societățile universitățile și școlile noastre. Milioane de oameni uh, din Europa spun uh, nu, nu în Franța, Italia, uh, Slovacia, Croația. Noi avem obligația de a acționa conform dorinței cetățenilor, cerându-le raportorului să respecte regulile care derivă din tratat din tratate și din dorințele cetățenilor noștri. Acest raport, ca și altele, nu prezintă decât uh, uh, încă un exemplu de încălcare a acestor principii. Vă solicit să respectați statele membre și suverenitatea lor. Mulțumim. Domnul uh, Agrică. Mulțumesc, domnule președinte Eu voi vota împotriva acestui raport, pentru că acest raport încalcă în aproape 90, cu aproape 90% principiul subsidiarității. Nu ține de Uniunea Europeană ceea ce se stipulează acolo. Europa nu are ce căuta în programa școlară a copiilor mei, mai ales când vine vorba de educația sexuală. Sau ce să fie? Transexual pe post de învățători? Ce se întâmplă Mm, cu situația mm, familiilor monoparentale. Mai important este ca într-o familie cu șapte copii, unde doar mama uh, are grijă de copii sau în cazul unei familii cu un sim cu, cu copii întreținuți doar de tată, să fie părinții cei care au ultimul cuvânt de spus. Europa are atâtea probleme, atâtea provocări până la urmă, încât ultimul gând care trebuie să ne preocupe este educația sexuală din școala primară. Vă rog frumos să încetați cu așa ceva. Nu vă mai băgați unde nu vă fierbe oala cu rapoarte de inițiativă uh, de acest gen, că nu mai ne enervați. Mulțumim foarte mult, domnule Gerike. Ați fost ultimul vorbitor. Uh, from our house, but uh, finally... Și acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul domnule, domnul comisar Tibor Navracici. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte domnilor deputați. Capacitarea fetelor prin educație. Raportul arată că politica de educație este crucială pentru sensibilizarea tinerilor la egalitatea dintre sexe și pentru combaterea sexismului uh, încă de la început. Pentru toate aceste motive, Comisia consideră că raportul acesta se aliniază la activitatea sa în acest domeniu. Sunt realizări importante Există acum o mai mare conștientizare uh, a egalității dintre sexe ca o chestiune uh, din educație. Ne interesează și educația terțiară. 25% uh, din absolventele de universi- de, absolvenții de universități din Europa sunt femei. Și știți, subiectele științifice studiate de fete sunt mult mai multe iar uh, inegalitatea de sexe continuă să existe în Europa. De exemplu, femeile pot să aibă o diplomă universitară, dar nu sunt reprezentate în științe matematice și în inginerie uh, în ceea ce privește carierele din cercetare. Femeile nu își folosesc uh, capacitățile pe piața muncii. Sunt multe absolvente, dar bărbații sunt uh, mult mai, au mult mai multe locuri de muncă decât femeile. Există dezechilibre de sex și la nivelul profesorilor. Femeile sunt subreprezentate la nivelul pozițiilor înalte, iar bărbații sunt subreprezentați în ceea ce privește corpul didactic la nivel uh, universitar, uh, nu se face o evaluare a practicilor în ceea ce privește egalitatea dintre sexe, iar uh, această dimensiune a egalității dintre sexe lipsește în domeniul educației în luna martie, Comisia de Educație s-a întâlnit la Paris după atacul terorist și s-a adoptat declarația de la Paris pentru promovarea cetățeniei și a valorilor toleranței, libertății și nediscriminării. Egalitatea dintre sexe este una dintre valorile de bază ale Europei eh, pe care o promovăm Egalitatea dintre sexe este de asemenea foarte importantă și în programul Erasmus Plus, care oferă foarte multe uh, asemenea activități legate de egalitatea dintre sexe. Comisia consideră că egalitatea dintre sexe trebuie să treacă dincolo de o declarație politică și să devină o realitate. Pune mare accent pe profesori uh, atitudinea profesorilor și a formatorilor de profesori este extrem de importantă. Promovarea egalității dintre sexe se face prin învățământ și prin noile programe de învățământ. E nevoie de cooperare cu statele membre în uh, toate domeniile. Trebuie să trecem de la identificarea provocărilor la soluții. Avem nevoie de intervenții în politici active uh, care să se bazeze pe dovezi, care să aibă obiective măsurabile și care să poată să fie monitorizată prin instrumente adecvate. Trebuie să vedem care este impactul acestui, uh, acestei rezoluții. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Închidem.